Pur și simplu este vorba de fapt despre a induce în eroare pe cei care ne ascultă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc, dragi, dragi colegi. Închidem această dezbatere. Mâine la ora 12 are loc votul. Și trecem la următorul subiect. Este vorba despre raportul domnului Ivan despre protecția intereselor financiare ale Uniunii și combaterea fraudei. Începem mai întâi cu domnul raportor, domnul Ivan, care are patru minute cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, acest raport privind protecția intereselor uh, financiare ale Uniunii Europene se bazează pe raportul Comisiei făcut în baza articolului 325 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene

sunt cifre foarte îngrijorătoare i trebuie să fim foarte ateni în ceea ce privete recuperarea fondurilor. Mulțumim, domnule raportor. Domnul Semeta are partea Comisiei. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnul Ivan, pentru acest raport foarte constructiv. Uh, îmi voi concentra intervenția pe șase elemente foarte importante ale acestui raport. În primul rând, în ceea ce privește informațiile oferite în raport vis-a-vis -vis de protejarea intereselor financiare, ei bine, Raportul din 2009 deja uh, include noi informații detaliate vis-a-vis -vis de nivelul uh, fraudelor și neregularităților și, uh, de asemenea, include și rata fraudelor suspectate pentru statele membre pentru programul de coeziune între 2005 și 2006. Vom lua oricum în considerare toate sugestiile dumneavoastră aici. Apoi, în ceea ce privește uh, convenția legată de uh, protejarea intereselor financiare, e bine, pregătim o comunicare pentru luna mai împreună cu uh, vicepreședinta uh, Reding vom prezenta o strategie pentru protejarea banilor publici europeni împotriva tuturor formelor uh, de uh, comportament uh, ilegal, inclusiv aici și frauda. Ne vom gândi aici la proceduri, la dreptul penal material și la alte cadre de reglementare. Apoi, în ceea ce privește resursele proprii, în 2010 Comisia uh, a început vizitele în state membre pentru a evalua uh, procedurile simplificate de control vamal. Comisia va raporta Parlamentului de îndată ce va uh, strânge destule informații. Și asta odată ce vom uh, și analiza datele și indicatorii de performanță. Apoi, în ceea ce privește uh, contrabanda cu țigări, uh, s-au încheiat acorduri cu patru producători de țigări și vom continua să susținem introducerea unui protocol pentru eliminarea comerțului licit de produse din tutun în conform Convenția OMS legată de controlul produselor din, pe bază de tutun. Sunt de acord că aplicarea regulilor în domeniul achizițiilor publice previne erorile și greșelile. Comisia implementează în mod riguros rate de corecție uh, de până la 100% din uh, fondurile alocate în funcție de gravitatea uh, neregulilor. Până în 2012 vom propune simplificarea și clarificarea directivei uh, europene privind achizițiile publice pe baza unei uh, cărți verzi publicate anul acesta. În cele din urmă împărtășesc uh, opinia că recuperarea fondurilor plătite în manieră neavenită protejează interesele financiare ale Uniunii Europene. În ceea ce privește coeziunea și programe multianuale, Comisia folosește în maniera extensivă întreruperea și suspendarea plăților, evitând astfel să facă plăți către statele membre în care sistemele de gestionare și control nu sunt sunt eficiente. În 2010, pentru fondurile regionale și sociale, mai multe 2,4 miliarde de euro în plăți uh, au fost întrerupte, uh, întrerupte în manieră preventivă. Comisia va solicita statelor membre să aibă o gestionare mai eficientă a fondurilor și o recuperare a lor pentru beneficiarii finali. Situația se îmbunătățește. De exemplu, în agricultură, rata de recuperare la sfârșitul 2010 a fost de 53% și asta pentru 2007 um, uh, caze noi, uh, în comparație cu 10% pentru cazurile din 2006. Dați-mi voie să subliniez de asemenea că în ceea ce privește programele multianuale, imaginea de ansamblu se vede doar la încheierea programelor, odată ce neregularitățile au fost uh, analizate în manieră satisfăcătoare uh, de către statele membre. Pentru a conchide, trebuie spus că Comisia um, se angajează să urmeze acțiunile pe care Parlamentul le-a uh, propus. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar. Acum uh, trecem la intervenienți în numele grupurilor, în numele PP-ului, doamna Macovei, pentru două minute. Vă rog. Thank you. Um, Cred că trebuie să vorbim despre ceea ce trebuie să corectăm, așa că o să mă refer doar la subiectele critice. În primul rând, faptul că raportul Comisiei nu a oferit informații referitoare la nivelul estimat de neregularități și de fraude în uh, fiecare stat membru și de aceea a fost imposibil să avem o imagine clară a nivelului exact de fraudă și de nereguli în statele membre. Mai mult, Comisia s-a ocupat doar în termen largi de nereguli, dar nu a analizat în detaliu frauda și aștept, ne așteptăm ca raportul de anul viitor să schimbe acest lucru. Al doilea subiect se referă la achizițiile publice. Cum știm cu toții, acesta este domeniul cu cel mai înalt uh, risc de fraudă și corupție. În acest raport uh, adresat Comisiei, solicităm Comisiei să se concentreze asupra regulamentului privind achizițiile publice pentru a aplica niște reguli uniforme pentru um, achiziții publice, să definească reguli clare pentru participarea la licitații, să introducă criterii pe baza cărora se iau deciziile în aceste licitații și să existe o transparență a acestor decizii. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că finanțele publice se bucură de transparență și de responsabilitate. Noi așteptăm ca Comisia să finalizeze reforma uh, achizițiilor publice și să se consulte cu Parlamentul în acest sens. Al treilea subiect se referă la transparența fondurilor beneficiarilor. Există un website uh, pe pagina Comisiei unde putem vedea o parte din beneficiarii uh, fondurilor europene din statele membre, dar uh, trebuie să îmbunătățim acest lucru. Trebuie să existe un singur site, un singur loc în care toată lumea să se poată duce și să poată vedea care sunt beneficiarii acestor fonduri în toate statele membre. Pe același site uh, web să ai aceleași informații pentru toți beneficiarii de fonduri europene și cel puțin într-o limbă de lucru a Uniunii Europene, pentru că altfel o să ne pierdem într-o mulțime de informații care sunt diverse și care nu pot oferi transparență. Deci, încă o dată, așa cum a spus și domnul comisar, întotdeauna există loc de mai bine și sper să vedem acest mai bine curând. Mulțumim, doamnă Macovei. Domnul Gheer are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Șemeta. Știm că 80% din bugetul european uh, este investit în uh, gestionare, ceea ce înseamnă că acești bani ajung în statele membre unde apar neregularități, erori, greșeli și uh, frauda. De aceea, protecția intereselor europene este importantă. Discutăm aici despre registrul uh, sudic al statelor membre. Mulțumesc de aceea domnului Cătălin Sorin Ivan și raportorul de număr pentru că au redactat acest raport. În ceea ce privește protecția intereselor financiare, în, uh, uh, pe pagina, în pagina 11 a raportului Comisiei găsiți o sintagmă extrem de importantă. Se spune că acolo unde se registrează cote mari de neregularități, de exemplu, uh, în Marea Britanie și în Olanda, trebuie să se ia măsuri. Doamnelor și domnilor, Olanda și Regatul Unit sunt tocmai statele care ne-au sugerat să reducem bugetul european. Ei bine, nu pot acum decât să vă solicit să transmiteți următorul mesaj. Faceți ceva pentru ca banii contribuabililor să fie utilizați ca atare și vă rog frumos să scădeți rata erorilor din uh, propriile țări. Domnule comisar, m-ar interesa foarte mult ce aveți de spus pe acest subiect. Ar fi foarte drăguț din partea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Urmează domnul uh, Stas. De raportering over fraude en onregelmatigheid. Domnule președinte, dragi colegi, acest raport se concentrează pe nereguli, ceea ce este extrem de important pentru legiuitor, pentru că așa avem o idee asupra modului în care se utilizează aceste fonduri, care sunt greșelile și ce se poate îmbunătăți. Și în acest context, raportul acesta este extrem de important. După dezbatere, putem trage următoarele concluzii. În primul rând, rapoartele trebuie, raportarea trebuie să fie mai exactă, mai precisă. Trebuie să aflăm care este volumul real al neregulilor. În al doilea rând, statele membre trebuie să aibă o modalitate mai bună de raportare, pentru că ceea ce se întâmplă în prezent nu este bine, ca să spunem măcar atât. Dar trebuie să avem uh, grijă să impunem această presiune statelor membre dacă este nevoie chiar cu sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că sumele sunt recuperate și în acest sens Comisia trebuie să adopte măsurile adecvate. Am discutat acest lucru atunci când uh, am vorbit despre uh, procedura de descărcare bugetară și Italia are o problemă aici. Apoi, trebuie să ne asigurăm că statele membre au obligația să raporteze aceste nereguli Franța și Spania au câteva probleme. Eu sunt raportor pe resurse proprii și aș dori să-l felicit pe domnul comisar și să felicit și Olaful, în special unitatea care se ocupă de uh, lupta comerțului ilegal și contrabandei cu țigări. Pentru că ei au făcut o treabă excelentă aici și au demonstrat că se bucură de o bună cooperare cu uh, BAT, și cu alte companii de țigarete am reușit să obținem 500 de milioane de euro, dar aceste fonduri nu pot să dispară în cuferele, în bugetele statelor membre. Acestea sunt fonduri care trebuie să fie folosite atât de Comisie cât și de state membre pentru a consolida măsurile antifraudă, pentru că acestea sunt uh, un lucru extrem de important. Sunt fonduri care au fost obținute datorită acestei convenții și aceste fonduri trebuie să fie folosite în lupta împotriva fraudei. Mulțumesc, spune președinte. Vă aș ruga să respectați uh, timpul. Doamna Ceșcova, pentru, în numele grupului ECR, are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest uh, raport pentru că încearcă să aducă mai multă transparență în ceea ce se întâmplă în domeniul corupției. Chiar și anul trecut uh, am discutat uh, când am primit raportul din partea auditorilor, modul în care am putea folosi fondurile Uniunii Europene și am considerat că era corect ca fiecare stat membru să încerce să protejeze interesele Uniunii Europene în domeniul financiar prin sporirea controlelor la nivel național. În acest context este necesar ca statele membre și Comisia să coopereze și să furnizeze informații complete și uh, pe care să ne putem baza declarațiile uh, complete ar trebui auditate mai întâi de organisme naționale. Convenția privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este adecvată și este un instrument uh, salutar. Republica Cehă, care este și a menționată în această convenție, încă nu a ratificat-o pentru că trebuie să recunoaștem, important este să introducem uh, responsabilitatea um, juridică a persoanelor juridice. Republica Cehă se bazează în mod tradițional doar pe răspunderea persoanelor fizice, nu și a persoanelor juridice. Totul așadar se află acum în mâinile Parlamentului Cehiei și problema este discutată. Aș dori să mai subliniez încă ceva. Vorbitoarea este întreruptă. Mulțumim, uh, doamnă. Acum doamna Sen are cuvântul numele grupului său pentru un minut. Corruption. Mulțumesc, doamnă președintă. Se discută despre fraudă la nivel european. Comisia s-a decis să treacă de la toleranță zero până la un risc tolerabil. Deci, situația este gravă. La Parlament s-a decis să se amendeze legislația contra cost am văzut ce s-a întâmplat. Așadar, în eforturile noastre de a lupta corupția, uh, vedem clar ce s-a întâmplat. Doar doi din cei patru care au fost identificați ca fiind corupți la Parlamentul European au demisionat. Deci, ce se întâmplă la nivelul Parlamentului European? Un eurodeputat a mers atât uh, de departe încât să pună sub semn întrebării abilitățile Olaf de a încheta cazul și, în mod incredibil, în anumite țări, astfel de acțiuni nici nu ar fi considerate ilegale și nici măcar nu s-ar ajunge la o investigație și la o anchetă. Regatul Unit uh, trebuie să uh, își sisteze toate plățile către Uniunea Europeană până când frauda ocupă locul pe care trebuie să-l ocupe în vocabularul european. Mulțumesc, spune președinta. Urmează domnul Seghedi în numele neafiliaților. Da, én elsősorban a rendelkezésemre álló időben a politikai csalás. dori să mă refer la corupția și frauda politică. Regret că în acest uh, raport uh, lipsesc aceste elemente, deși avem uh, trei cazuri de corupție chiar în Parlamentul nostru. A trebuit să reflectăm la asta în Parlament eurodeputații uh, practic nu sunt decât, uh, aceștia corupți nu sunt decât uh, vârful icebergului. Și e clar că în majoritatea cazurilor vorbim despre uh, un furt de uh, bani, bani practic care intră în buzunarele unor oameni uh, politici. Există o anumită atmosferă, așadar, uh, Uh, care uh, prevalează în acest sens. Din aceste uh, motive, iată că închidem școli, avem dificultăți cu anumite sectoare, de exemplu sectorul agroalimentar. Partidul nostru propune să eliminăm toate aceste probleme. Mulțumim. Trecem acum la următorii vorbitori. Doamna Gresla are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Raportul PIF 2009 aduce cu sine multe schimbări. Comisia încearcă să facă o clasificare a fraudelor. Și se încearcă pe aici, pe acolo să se facă ceva în ceea ce privește uh, neregularitățile și fraudele, însă prin elementele de statistică încercă, se încearcă diminuarea problemei. Dar mie nu-mi place această abordare. În ceea ce privește sistemul IMS, vedem că există acum 800 de oficii unde pot fi uh, colectate date, nu doar 50 ca până acum. Deci, uh, cu 35% cresc uh, uh, intervențiile în ceea ce privește agricola, uh, agricultura și în multe alte domenii. Uh, acest sistem trebuie să fie îmbunătățit pe mai departe și vedem că Comisia are oarecum prea multă răbdare cu implementarea în statele membre, pentru că implementarea este tardivă și acest lucru reiese foarte bine din raport. De aceea, o implementare completă a IMS este extrem de importantă și abia atunci când acest sistem este pe deplin funcționar, putem să discutăm despre cote de fraudă și neregularități. Ne îngrijorează situația din Italia în special. Această țară, la capitolul fraudă, se află clar în vârful listei. Până în 2004, 60% din uh, cazurile de fraudă identificate se refereau la Italia. De aceea ar fi important să avem un plan de acțiune cu măsuri speciale pentru această țară în particular. Doresc să mulțumesc Olaf și angajaților săi pentru importantele sarcini pe care le întreprind susținem aceste activități și de aceea vrem să susținem un sprijin al Comisiei pentru combaterea fraudei. De ce avem probleme cu accesul la baza de date, dat fiind că vrem ca OLAF să fie pe deplin funcțional? Domnule comisar, v-am fi extrem de recunoscător pentru răspunsurile acordate și pentru ajutorul noastră pe mai departe. Vă mulțumim. Mulțumim, doamnă Gresle. Acum are cuvântul doamna Flașicova Benova un minut. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc domnului raportor și aș vrea să manifest sprijinul față de criticile exprimate de acesta în raportul său față de Comisia Europeană. Iată, Comisia se axează strict pe ceea ce um, comunică statele membre. Ei bine, domnule comisar, trebuie să mergeți puțin în profunzime, să vă dați silința pentru a găsi noi uh, măsuri și a le implementa pentru calculul, calcularea și identificarea fraudelor. Pentru că altfel nu avem decât suspiciuni care planează asupra anumitor capitole. Avem, de exemplu, state membre supradotate care manifestă doar niveluri scăzute de fraudă, dar oare colectarea datelor este bună și transparentă în cazul acestora sau nu se fac suficiente măsurători? Comisia dorește să ne convingă de faptul că ar trebui să avem o cotă pentru fraude în acest sens. Însă mie mi se pare că nu este corectă această abordare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Wojciechowski, un minut are cuvântul. Zgadzam się z panem sprawozdawcą, że nie powinno się mieszać poważnych oszustw z przypadkowymi... Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. Nu ar trebui să confundăm erorile survenite întâmplător, nu ar trebui să le confundăm cu erorile făcute intenționat. Au fost depuse mai multe plângeri la adresa comisiei care este puțin prea generoasă, unde se coltează pre, mult prea puține informații cu privire la fraudă. Eu cred că dacă am avea mai multe informații în ceea ce privește aceste nereguli, discuția ar fi una mult mai bună. Eu cred că lucrul totul ar trebui să înceapă de la noi. Dacă adoptăm uh, anumite acte normative la Parlament, în instituțiile noastre, ar trebui să ne asigurăm că acestea sunt transparente și că criteriile pentru deciziile luate sunt foarte clare și, de asemenea, că se previn conflictele de interese. Trebuie să optimizăm și cheltuielile. Iată câteva lucruri de principiu care sunt cât se poate de importante pentru instrumentele noastre anticorupție. Mulțumesc, spune președinta. Urmează domnul Hartung. fraude eu nu pot să spun că sunt mulțumit de acest uh, raport, pentru că el face trimitere la multe cazuri de fraudă. Uh, și neregulile sunt uh, tratate într-un mod foarte um, generos și uh, pe larg și mulți bani europeni sunt cheltuiți aiurea. Uh, Polonia, România și Bulgaria sunt trei țări menționate unde sumele acestea sunt în creștere. Spania și Italia sunt vinovații pentru numărul mare de nereguli și de-a lungul anilor doar 10% din fondurile datorate chiar au fost recuperate și a mai existat și o niște, specii, niște fonduri speciale, preaderare acordate acestor state membre. Toate aceste lucruri au fost menționate în raport, dar nu se spune ce se va face în legătură cu această situație. Cât timp vom mai tolera frauda și cât va mai trebui contribuabilul european să plătească costurile? A, e, e. Mulțumim două minute acum, doamna Mățoni. Ba nu, uh, spune doamna președinte, domnul Tas a dorit să adreseze uh, o întrebare um, domnului Hartog. Deci, uh, la domnul, domnului Hartog doriți să adresați această întrebare. Aveți la dispoziție 30 de secunde, domnule Stas. Da, am ascultat cu atenție intervenția dumneavoastră. Uh, Însă i-am ascultat uh, și pe ceilalți uh, care um, vorbeau despre doi contribuabili uh, neți, Regatul nici și Regatul Țărilor de Jos, care aveau și ei problemele lor. Dar dumneavoastră ce veți face în propriul stat pentru a vă asigura că și în Regatul Țărilor de Jos veți avea mai puține nereguli? Puteți să răspundeți acum. Nederland Mulțumesc. Nu pot să vorbesc pentru Regatul Unit, dar Olanda este țara unde există cea mai scăzută rată de fraudă. Discutând despre fraudă, uh, Tatăl nostru o combate și eu sprijin aceste acțiuni. Mulțumim, spune președinta, doamna Mazzoni are cuvântul. Eu exprim apprezzamento pentru il lavoro svolto dal relator. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt recunoscătoare raportorului pentru acest raport, dar, din păcate, el arată că uh, Comisia nu dă suficientă importanță Parlamentului European, pentru că în raportul de anul trecut i-am spus Comisiei că există anumite acțiuni, anumite măsuri specifice care ar trebui întreprinse pentru a îndeplini obiectivele de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și pentru a lupta împotriva fraude, fraudei și ilegalităților. Dar, așa cum a spus și raportorul, îngrijorarea legată de folosirea neadecvată a fondurilor europene nu scade, iar numărul de fraude și de nereguli este în continuare la fel de mare. Deci, această monitorizare ar trebui să asigure o bună utilizare a resurselor și trebuie să recunoaștem că, pe baza datelor pe care le avem, acest efort a eșuat, a dat greș. Comisarul, așa cum am spus și anul trecut, ar trebui să acționeze asupra unor puncte critice pe care le-aș încadra în trei categorii, așa cum au făcut-o și antevorbitorii mei. Și anume, statele membre trebuie să fie responsabilizate prin mecanisme de comunicare și raportare din partea lor. În al doilea rând, regulile trebuie să fie clare și în al treilea rând, avem nevoie de o definiție clară și uniformă a fraudei, a neregulei, uh, și, în ultimul rând, transparența. Transparența înseamnă nu doar date de încredere, date fiabile pe baza cărora poți să tragi o concluzie, ci și implementare și publicarea acestor date pe un site web. Și acest lucru se desfășoară destul de lent. În ceea ce privește responsabilizarea statelor membre, am observat că lipsa de armonizare între sistemele naționale duce la uh, diferențe semnificative în uh, perioadele de timp uh, necesare pentru a prinde o fraudă. Italia a fost citată de mai multe ori în acest sens. Noi nouă ne trebuie într-adevăr prea mult timp să observăm aceste nereguli și încercăm să um, grăbim aceste proceduri administrative, dar dacă ar exista niște proceduri clare și uniforme, atunci perioada necesară pentru statele membre de a recupera banii nu ar mai fi la fel de lungă. Doamnă Mazzoni, ați depășit timpul alocat. Ne faceți uh, viața mult mai grea. Urmează următoarea vorbitoare. Tévőnek, és nagyon fontosnak ítélem... doamnă președinte. Cred că activitatea Parlamentului și a Curții de Conturi este foarte importantă. De asemenea, și Curțile Naționale de uh, Conturi uh, au o treabă importantă. E necesar să avem o imagine clară uh, legate de activitățile acestor instituții. Activitățile lor ar trebui să fie transparente. Cu toții ar trebui să avem atitudine etică, morală și să rezolvăm problemele începând cu Parlamentul. Avem nevoie de reguli mai uh, dure care să fie și mai eficiente decât cele pe care le avem în prezent. E important să subliniem faptul că e necesar să separăm frauda de nereguli, pentru că nu reprezintă unul și același lucru. Trebuie să îi pedepsim pe cei care se ocupă cu uh, frauda, însă nu putem putem să îi pedesim în aceeași măsură pe cei care, uh, se, uh, care comit uh, simple erori. Trebuie încurajate statele membre să ofere informații tuturor agențiilor pentru ca numărul erorilor în folosirea fondurilor europene să fie cât se poate de redus. Nu mă surprinde faptul că foarte multe state membre se află pe această listă. Mulțumim foarte mult, doamna McGuinness, două minute. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul raportor uh, Aș dori să o felicit doamna Monica Macovei, raportar din umbră, pentru acest raport extrem, extrem de important. Contribuabilii vor să știe că banilor sunt cheltuiți cum trebuie. Este important să subliniem care este diferența între fraudă și neregularități. Pentru publicul nostru, frauda are la bază intenții infracționale. Mulți oameni fac greșeli, comit erori Uh, sau încalcă la un nivel uh, minor legea europeană. Deci trebuie să facem această distinție. În ceea ce privește agricultura menționată de unii colegi, este important, sigur, să avem transparență totală cu plățile din agricultură și cred că s-au făcut îmbunătățiri în acest sens. Dar, având în vedere că se reformează PAC, este important să continuăm aceste îmbunătățiri. Mă refer în special la alinatul 24, unde se discută despre sistemele de control. Știu că în statul meu pe care îl reprezint eu, fermierii trebuie să uh, se supună unui, uh, unei activități birocratice extrem de mari și din acest motiv trebuie să aștepte foarte mult. Uh, de asemenea, în acest sistem, cei care sunt direct vizați de fraudă poate nu au atât de mult de suferit. De aceea aș vrea să transmit următorul mesaj, să nu terorizăm indivizii. Uh, mulțumesc. Domnul Balcitis urmează. Norėčiau padėkoti kolegai Katalin Ivan atlikusiam puikų darbą rengiant. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Ivan pentru pregătirea acestui raport. Banii contribuabililor trebuie să fie folosiți în mod eficient. Și pentru a face acest lucru trebuie să ne asigurăm că statele membre au mecanisme de control bune și capacitatea de detectare a fraudei. Este important ca Comisia și OLAF să primească date fiabile și comparabile în legătură cu fraudele. Nivelul actual de sume recuperate este foarte scăzut și nu putem tolera acest lucru. Tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri pentru a recupera toate fondurile europene folosite în mod ilegal. Un element cheie în această luptă este ca rapoartele Parlamentului și rapoartele anuale ale Comisiei în ceea ce privește protejarea intereselor financiare financiare ale Comisiei ar trebui să fie tratate bine de către Consiliu și de către statele membre, astfel încât să putem lua toate măsurile necesare pentru a lupta cu frauda în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ivanova! Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte! Dragi colegi, din păcate, acest raport face niște constatări uh, îngrijorătoare în ceea ce privește procentul subvențiilor care au fost uh, folosite într-o manieră greșită și care nu au fost recuperate la timp. În ceea ce privește Comisia Europeană, uh, ea ar trebui să ia anumite măsuri pentru a disciplina statele pentru ca uh, procentul acesta de eroare să scadă. Mulți colegi uh, au spus uh, că neregulile și frauda nu sunt supuse unei distinții adecvate. Cred așadar că abordarea vis-a-vis -vis de nereguli este prea generală. Mă bucur să văd că în agricultură normele sunt totuși uh, uh, respectate în uh, proporție de 95%. În ceea ce privește frauda, um, procentul de toleranță nu este zero în anumite state și asta mă îngrijorează. Ar trebui să uh, restaurăm încrederea și pentru asta trebuie să uh, dispunem de date uh, concrete vis-a-vis de gestiune și control la nivelul statelor membre. Trebuie să implicăm organele naționale pentru că se prea poate ca procentul de 0% de nereguli să nu fie decât rezultatul unui sistem care nu funcționează în conformitate cu datele curții de uh, conturi, cel puțin 30% uh, dintre uh, nereguli ar fi putut fi constatate de organele naționale. Uh, și um, de către Comisia Europeană și sper că toate statele membre vor face tot posibil pentru a îmbunătăți mecanismul uh, de detectare uh, a erorilor și de reparare a acestora. Aș dori să solicit Comisia așadar să facă tot posibil pentru a strânge informații atunci când e vorba despre sistemul de gestionare și control al statelor membre. Comisia trebuie să ia și măsuri adecvate pentru a elimina erorilor, erorile și disfuncțiile. Mulțumim, doamnă. Doamna Sender, pentru un minut are cuvântul. Și felicitări eu también. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să îl felicit pe colegul meu, Cătălin, pentru rigurozitatea cu care și-a îndeplinit sarcina. Iată, avem de-a face cu un subiect extrem de dificil. Este vorba despre protecția intereselor financiare și combaterea fraudei. Mulțumesc raportorului pentru definiția acordată fraudei, și anume uh, o acțiune bine intenționată Uh, mulțumesc pentru diferențierile făcute, fiindcă adesea confundăm lucrurile între ele și ajungem în situații neplăcute. De asemenea, raportorul a menționat termene limită și întârzierile înregistrate de uh, statele membre în detectarea fraudelor, lucru care cauzează probleme. Aș dori să aduc aminte tuturor că la final, uh, că în cele din urmă numărul final contează. În 1999 am uh, finalizat uh, ciclul în cauză și acum în, 20, în 2006 închidem anul 2004. Deci trebuie să așteptăm datele finale. De asemenea, aș dori să mă refer și la eforturile depuse pentru identificarea fraudei în Asia și în China, extrem de importante. Mulțumesc, spune președinta. Deja suntem în întârziere. Acum are domnul Coțolino, domnul Coțolino, cu un minut. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului raportor. Pentru că el a evaluat modificările care au apărut și noile elemente apărute în sistemele de control și comunicare. Dar aici vedem că există situații interregionale. Avem date provenind de la state cu sisteme diferite. Vedem că anumite țări au uh, o rată foarte scăzută de fraudă raportată prin comparație cu uh, timpul cheltuit în diversele sectoare. Cred că trebuie să obținem mai multă claritate în ceea ce privește cifrele obținute. Bineînțeles, se spun foarte puține despre sumele recuperate, dar ar trebui să ne uităm și la perspectivele pe termen lung. Atunci când vorbim despre fondurile europene, ar trebui să încercăm să luptăm cu frauda și cu neregulile, dar pentru asta avem nevoie de sprijinul de plin al statelor membre, care ar trebui să coopereze cu instituțiile europene. A existat o propunere de a revizui uh, legislația europeană în ceea ce privește achizițiile publice. Cred că avem nevoie de un registru public a tuturor beneficiarilor uh, de fonduri europene. Mulțumesc, domnul Stavrikakis, un minut. Aș dori să felicit pe domnul raportor pentru activitatea sa excelentă în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și um, în ceea ce privește lupta cu frauda. Acest, acop, acest raport acoperă într-o manieră exhaustivă domeniile în care statele membre um, înregistrează o gestionare împărtășită. Vorbim despre politica agricolă comună și alte sectoare. Sunt de acord uh, cu abordarea legată de fondurile de preaderare și uh, cu uh, monitorizarea sacinilor OLAF atunci când dezbatem mai ales raportul său anual. Acest raport prezintă elemente care sunt mai puțin importante, însă care pot fi folosite în dezbatere, pentru că ele se leagă de uh, Uh, revizuirea uh, instrumentelor de control financiar și asta începând cu 2006. Mulțumim, domnule uh, Calfin. Sper că dumneavoastră veți respecta timpul de intervenție. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, voi vorbi în bulgară. Faci că много задълбочената работа по този доклад. Aș dori să îl felicit pe raportor pentru activitatea minuțioasă întreprinsă. Dânsul ne-a demonstrat uh, și nu odată că Parlamentul veghează la buna utilizare a fondurilor europene și a banilor contribuabililor. Mai mulți colegi au ridicat această problemă și aș dori să invit și Comisia să pună la uh, punct niște reguli mai uh, clare și mai transparente pentru că Comisia nu explicitează clar noțiunile de uh, fraudă, nereguli, erori și așa mai departe. Se introduce și în uh, uh, noțiunea de suspiciune de fraudă, ceea ce nu ne ajută neapărat să ajungem la niște concluzii. Prin urmare, Comisia ar trebui să introducă niște reguli mai clare în ceea ce privește informarea efectuate la nivelul statelor membre și uh, e clar că și autoritățile naționale trebuie să fie supuse unui uh, audit. Mulțumim, domnule uh, Calfin. Începem procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu are cuvântul

din neatenție sau din neștiință se întâmplă foarte multe lucruri greșite. Însă ideea este că aceste, toate aceste lucruri la oaltă elimină energie negativă și, criminal, și criminală. Uh, însă de data aceasta trebuie să discutăm despre un Robin Hood modern. Uh, de data aceasta uh, vizăm direct pe cetățenii europeni. Uh, Instrumentele noastre pentru combaterea fraudei trebuie să fie îmbunătățite. Discut despre sancțiuni mult mai uh, mari și despre consecințe mult mai grave. Avem nevoie de mult mai multă transparență, de responsabilități clar uh, distribuite în momentul în care planează suspiciunea asupra anumitor persoane sau acțiuni. Este imposibil ca Parlamentul și Olaf să uh, își depună, să-și pună piedici unul altuia în astfel de uh, demersuri. În ceea ce privește agențiile, trebuie să regândim uh, acțiunile noastre și trebuie să facem în sfârșit ordine. Mulțumesc, spune președinta. Urmează domnul Piper, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. frauda în legătură cu fondurile europene și fondurile structurale au, a scăzut în ultimul an. Însă, deocamdată, percepția opiniei publice este destul de critică. Unele state uh, membre se confruntă cu probleme în acest sens și este păcat până la urmă că sunt recuperate sume atât de mici în urma activităților de fraudă. Aceste sume trebuie recuperate imediat. Mai mult, statele membre uh, vizate de fraudă ar trebui să primească mai puțin bani europeni până în momentul în care la um, un moment dat se ajunge în situația în care banii uh, luați pe nedrept sunt returnați la Bruxelles. În momentul în care nu se fac raportări concrete pe principiul că dacă nu raportez nimic, banii rămân în țara mea, se ajunge iarăși la probleme. De aceea solicit ca Spania, Franța și alte țări să pună cărțile pe masă și solicit comisiei să um, consolideze controlele efectuate. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Stimați colegi, acestea fiind spuse, am încheiat procedura Catch the Eye. Intervine domnul Șemeta încă o dată. Vă rog. Uh, mulțumesc, președinte. Încă o dată aș dori să-i mulțumesc domnului Ivan pentru acest raport foarte bun și constructiv și de asemenea și pentru contribuțiile care au fost făcute în cursul acestei dezbateri. Aș dori să le mulțumesc eurodeputaților. Aceste sugestii vor fi luate în calcul de comisie la pregătirea raportului pentru 2010. Comisia va îmbunătăți mai mult formatul, astfel încât conținutul uh, uh rapoartelor pe baza articolului 325 uh, vor lua în calcul și sugestiile care s-au făcut în timpul acestei dezbateri. Desigur, așa cum am spus, am îmbunătățit deja statisticile, dar, bineînțeles, uh, mai avem loc de mai bine uh, și uh, rugăm statele membre să ne pună la dispoziție mai multe informații și să facă o mai bună distinție între fraude și nereguli, astfel încât să poată să prezinte informații fiabile și clare referitoare la ambele cazuri. Sunt pe deplin de acord cu doamna Gressler că într-adevăr putem să îmbunătățim uh, sistemul de pedepsire a neregulilor și lucrăm la asta este un subiect foarte important legat de transparența beneficiarilor fondurilor europene. Încercăm să îmbunătățim și acest uh, subiect și ideile prezentate aici vor fi de asemenea analizate de către Comisie. Comisia este de asemenea de părere că, deși s-au luat măsuri de către statele membre ca uh, sistemele de control și lupta împotriva fraudei și a corupției să fie mai eficiente, încă mai există loc de îmbunătățiri. Și aici mă refer la uh, ceea ce a spus domnul Gaier și pot să confirm că frauda nu are granițe naționale. Deci nu este doar o problemă comună unor state membre sau unor state membre noi. Este o problemă cu care se confruntă și statele membre pe care le-ați menționat și dumneavoastră în intervenția dumneavoastră. Și bineînțeles trebuie să rezolvăm acest subiect cu cât mai multă seriozitate în toată Uniunea Europeană și intenția mea este să îmbunătățim conținutul rapoartelor pentru 2010, iar eu și serviciile mele

Uh, atunci când tragem semnale de alarmă. Vă mulțumesc. Mulțumim, dragi colegi, dezbaterea este legată închisă. Mâine, la ora prânzului, va avea loc votul pentru raport. Mulțumesc foarte mult. Trecem la sesiunea de întrebări.